ordinea de zi. Raportul doamnei Steinruck, programul pentru schimbări sociale și inovare socială. Doamna raportor, aveți cuvântul. Colega Steinruck. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte bună și foarte intensă pe care au arătat-o de la bun început. Sunt convinsă că împreună am reușit să transformăm propunerea Comisiei într-o propunere cu adevărat solidă. Și uh, astfel vom avea și o poziție comună la negocierile de la trilog. Doresc să mulțumesc președinției eh, irlandeze și cipriote a Consiliului ca și Comisiei. Toți acești actori au fost foarte disponibili, am avut discuții îndelungate, nu a fost ușor, însă acum am reușit să avem compromisuri foarte ușor de susținut. Despre ce este vorba în acest program? Este vorba de mai multe programe în primul rând, programul Progres, care dorește coordonarea politicilor europene în domeniul uh, ocupării și al condițiilor de lucru. Apoi este vorba de programul EURES, care se concentrează asupra mobilității transfrontaliere a lucrătorilor, dar uh, creează și o rețea de angajatori și ajută cetățenii să beneficieze de uh, dreptul lor la liberă circulație în cadrul pieței interne. Cel de-al treilea program se referă la instrumentul de microfinanțare. Este vorba de microcredite acordate grupurilor celor mai defavorizate pentru crearea de mici întreprinderi sau chiar pentru susținerea de mici întreprinderi existente. De asemenea, pentru întreprinderi sociale. Poziția inițială ne-a făcut să ne întrebăm ce dorește Comisia? De ce reunește trei programe foarte diferite? De aceea, la început am adresat foarte multe întrebări, inclusiv um, în legătură cu această uh, reunire a celor trei programe. Pe mine mă interesează deosebi combaterea sărăciei și mă interesează și toate celelalte subiecte sociale și de asemenea cadrul, ne, uh, cadrul uh, global pentru aceste programe care nu există, nu este complet pus la punct. Acum avem un program cu un nou titlu și anume Programul pentru Ocupare și Inovare Socială. Este unul destinat combaterii sărăciei, includerii sociale și um, există o uh, prioritate clară de finanțare în cadrul celor trei subprograme și există un procent obligatoriu de finanțare. Adică în cadrul progres, 50% din fonduri trebuie folosite pentru combaterea sărăciei și pentru incluziunea socială. Finanțarea parteneriatelor din cadrul EURES a fost uh, un subiect uh, critic. Este vorba de implicarea lucrătorilor și angajatorilor din zonele de frontieră și finanțarea lor prin Fondul Social European. Noi am considerat că ar fi fost o eroare această măsură și că ar fi pus în pericol parteneriatele frontaliere existente. De asemenea, multe proiecte bune, existente deja, ar fi fost puse în pericol. Noi am reușit uh, să asigurăm, să garantăm programul frontalier în cadrul EURES și să um, purtăm negocieri, să să am purtat negocieri prin care ne-am asigurat că statele vor negocia în mod bilateral. Ni s-a prezentat un cadru de lucru, se va face o, o planificare anuală pentru toate programele uh, și nu numai pentru progres cum propusese Comisia inițial. Dacă se dorește schimbarea priorităților politice, acest lucru se poate face numai cu consultarea prealabilă a Parlamentului, de asemenea cu consultarea partenerilor sociali și a ONG-urilor. Aceștia trebuie să joace un rol foarte important. Nu este atât de important cum mi-aș fi dorit eu, dar este mai puternic decât înainte ce nu am reușit. Comisia pentru Ocupare a cerut tuturor grupurilor să um, aibă o poziție comună în legătură cu fondul pentru combaterea sărăciei la tineri pe care dorea Consiliul să-l financeze, însă aici Consiliul ne-a dovedit încă o dată că nu e în stare decât de vorbe goale. Din păcate, nu am găsit încă o coordonare uh, europeană completă aici. Eu cred că acesta ar fi fost momentul și locul să introducem un program cuprinzător pentru ocuparea tinerilor și pentru găsirea vizibilității necesare. Per total însă sunt mulțumită de compromisurile la care s-a ajuns și cred că împreună am reușit să facem mai mulți pași înainte pentru a rezolva sau a micșora un pic problemele din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor! Mai aveți acum la observațiile de încheiere doar un minut rămas. Și acum doresc să-i dau cuvântul domnului comisar Andor. Uh, domnule președinte onorabili membri în primul rând îi mulțumesc uh, doamnei raportor doamnei steinruck doamnei uh, bers și raportorilor din umbră pentru abordarea constructivă. Am avut o cooperare fructuoasă între cele trei instituții și cred că astfel am obținut obiectivele comune în vremuri de criză și cu obstacole și provocări demografice, de mediu și așa mai departe, o astfel de legislație este foarte, foarte oportună. Uniunea Europeană are nevoie de un instrument uh, clar alături de Fondul Social European pentru incluziune, pentru uh, mai multe locuri de muncă, pentru combaterea sărăciei. Acest program pentru schimbări sociale și inovare sociale cu bugetul său de peste 800 de milioane pentru perioada de până în 2020 își propune acest program să pună la punct programe și să ajute statele membre să pună la punct uh, reforme cu partenerii sociali, cu ONG-urile și cu autoritățile locale se vor face aceste proiecte. Aceste uh, acțiuni concrete, vor testa reformele pe teren pentru a alege cele mai de succes, inclusiv prin FSE. Astfel, vom, des, de, vom desemna peste 100 de milioane de euro pentru experimentări în domeniile cele mai importante, cum ar fi tinerii, șomajul tinerilor, grupurile defavorizate. Aceste programe vor permite Comisiei Europene să sporească atât <clears throat> coerența politicilor, cât și impactul acestor politici <clears throat> și a instrumentelor financiare pentru finanțarea lor și în contextul semestrului european. <clears throat> Știm bine că este vorba de un program care se înscrie în continuarea în altor programe Progres, EURES și programul european de microfacilități se pune accentul pe ocuparea tinerilor și pe sprijinul acestor politici, ocupare și uh, incluziune socială pe baza schimbului de date, pe baza schimbului de bune practici, de testării de reforme. Comisia va uh, continua, deci, primele acțiuni EURES prin lansarea schemei de mobilitate uh, prin intermediul unei căutări inteligente a locurilor de muncă. Astfel vom putea să ne luptăm cu dezechilibrele prezente pe piața muncii, mai cu seamă în ceea ce privește șomajul care este concomitent cu uh, <clears throat> prezența pe piață a unor persoane cu foarte înalte calificări vom avea și bază pentru a sprijini spiritul împre- întreprinzător și vom avea și o platformă pentru experimentare pentru statele membre care o doresc, inclusiv prin intermediul FSE, împreună cu Fondul Social European și împreună cu Fondul European de uh, ajustare la globalizare. Acest al treilea program este cel de-al treilea pilon pe care sprijină eforturile noastre uh, în următoarea perioadă de programare. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Trecem la vorbitorii care reprezintă diversele comisii. În primul rând, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul de vedere al Comisiei Cont, avem două aspecte aici. Unul se referă, de suma, se referă la suma alocată, care este foarte importantă, și apoi uh, celălalt la destinația fondurilor. În primul rând, Credem că obiectivul este într-adevăr unul important, încurajarea mobilității uh, cetățenilor europeni, facilitarea găsirii unui loc de muncă, schimbul de bune practici, incluziunea socială, iată problematici cheie care merită atenția noastră. În plus, considerăm că este nevoie de o transparență deplină în ceea ce privește utilizarea fondurilor și acest lucru nu va fi ușor pentru că e vorba de tranzacții numeroase cu sume mici. Însă, cetățenii au nevoie de acești bani. Ca urmare, o felicit pe doamna raportoare, doamna Steinruck. Rezultatul votului în comisia noastră a fost unul foarte bun, numai un singur vot împotrivă. Mulțumesc, uh, doamna Zuber. domnule președinte. În quadro actual, este program poate fi important. Mulțumesc. Problema este într-adevăr una de mare importanță aici. Este vorba de promovarea unor locuri de muncă de înaltă calitate și care în același timp să fie asociate cu drepturi sociale. Din punctul meu de vedere, aceste aspecte sunt cu atât mai importante pentru acele state membre care se află în criză. Sper că va fi vorba însă de o mobilitate voluntară și nu de o migrație forțată. Unele state membre uh, nu reușesc, într-adevăr, să găsească locuri de muncă pentru tinerii formați în uh, școlile lor și uh, insist aici pe schema de microfinanțare, pe instrumentul de microfinanțare care este foarte important pentru economia reală. În orice caz, aceste problematici sunt deosebite complexe. În uh, multe state membre se înregistrează o scădere semnificativă a cheltuielor publice. Eu, oricum, eu cred că aceste servicii publice ar trebui să fie gratuite. Mulțumesc! Domnul Poremba. Co piąta Europa, co piąta... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Unul din cinci cetățeni europeni sunt pe punctul de a fi excluși din societate și foarte mulți sunt uh, șomeri sper că combinarea Progres și a instrumentului de microfinanțare se va dovedi a nu fi doar o mutare administrativă, ci o mutare cu consecințe pozitive reale pentru cetățeni și una care să creeze locuri de muncă mai stabile. Mă bucur că Parlamentul European a considerat că tineretul este o prioritate și accesul tinerilor la piața de muncă. Microfinanțarea este un instrument foarte important în combaterea excluderii sociale. IMM-urile reprezintă 90% din toate întreprinderile din Europa și foarte multe dintre ele, o treime, sunt create chiar de persoane care și-au pierdut locul de muncă sau sunt tinere. Pentru mine personal este important să se sublinieze și rolul autorităților locale în acest proces. Este important ca ele să fie implicate permanent. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Trecem la uh, vorbitori în numele grupurilor. Domnul Bulon. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc doamnei uh, Steinruck, mulțumită care am putut să ajungem la primul program social pe perioada 2014-2020. Sunt mai multe provocări aici. În primul rând, să avem un program social capabil să susțină concret acțiunile în domeniul ocupării și mobilității lucrătorilor, veghind în același timp la coordonarea acestor acțiuni între statele membre. Astfel, Parlamentul a consolidat partea transfrontalieră din EURES pentru că comunicarea între diferitele agenții pentru ocupare din uh, statele membre poate să încurajeze tinerii să caute de lucru. Iar asta pentru a putea să se răspundă cererii și oferte pentru, ofertei pe piața muncii și prin mobilitate. Apoi, să se runească cele trei instrumente într-un unul singur și să nu se uite, se pierdă din vedere obiectivele fiecăruia. Parlamentul a obținut ca pe de o parte gestiunea să fie simplă și bine coordonată și pe de altă parte ca să se definească un procentaj astfel încât prioritățile Parlamentului, mai ales față de tineri, și să fie cu caracter transversal în toate instrumentele și să fie bine finanțate. Parlamentul va fi atent mai cu seamă la acest aspect. În sfârșit, a treia provocare, crearea de întreprinderi prin microfinanțare, microcreditare și prin întreprinderile cu vocație socială. Eu personal am dorit să se pună accentul pe acele întreprinderi care, din punct de vedere social, sunt virtuoase, Astfel, prin garanția pentru tineri și prin programele de experimentare socială, aceste acțiuni sunt mai cu seamă sprijinite și în acest sens, guvernele, iată, au instrumente la dispoziție pentru a atenua efectele sociale ale crizei și pentru a relansa ocuparea și pentru a uh, relansa uh, recreșterea economică. Mulțumesc, domnul Darden. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar dragi colegi finanțările în materie socială în uniunea europeană au făcut obiectul unor discuții prelungite în această săptămână și mă bucur noul program pentru schimbări sociale și inovare socială ar trebui să deschidă drumul pentru noi politici sociale inovatoare. eforturile echipei um, de negociere din uh, partea parlamentului și eforturile Um, raportoarei trebuie să fie subliniate și o felicit pe doamna Steinruck pentru că a reușit să aducă această reunire în mod coerent a trei subprograme. Europa trebuie să aducă răspunsuri în fața creșterii șomajului, în fața creșterii sărăciei și excluziunii. Trebuie să faciliteze accesul la microcredite, la mobilitate și astfel Europa va putea avea o valoare, o valoare adăugată, un efect multiplicator al acțiunilor naționale, fie că este vorba de mijloace bugetare sau de expertiza sa în termen de difuzarea bunelor practici. Aceste sunt elemente care se află pe, în topul agendei Parlamentului European. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Harkin. Mulțumesc. Doresc să o felicit pe doamna raportor, care a crezut realmente și a reușit să discute și să ajungă la compromisuri foarte bune. Îmi pare rău că uh, Eh, finanțarea este mai mică decât prevăzut inițial pentru că toate trei programele trebuie finanțate. Susțin mai ales eh, instrumentul de microfinanțare, mai care va oferi credite de până la 25.000 de euro persoanelor care sunt în pericol de a-și pierde locul de muncă și persoanelor din grupuri defavorizate care obțin credite cu dificultate. Aceste credite oferă echitate și voi vor ajuta pe antreprenori, mai ales pe antreprenorii tineri, în crearea de micro-întreprinderi. Începând cu 2010, peste 6.000 de antreprenori au beneficiat de credite în valoare de aproximativ de 50 de milioane de euro în cadrul Uh, facilității de microfinanțare progres. Susțin acest program și la vremea respectivă am fost implicată în triloguri. Mă bucur să pot reprezenta din nou grupul meu în legătură cu acest program specific. Irlanda, țara mea, are acces la uh, facilitatea de microfinanțare, este unul din 15 state care au acest acces. Și e foarte important acest lucru, mai ales pentru tinerii defavorizați care doresc să-și creeze o afacere. Băncile nu doresc să împartă riscurile cu antreprenorii. Sigur că acest fond nu va putea să umple întregul gol, dar va permite multora să-și creeze o firmă, să aibă astfel o ocupație și mai ales pe cei care de obicei nu au acces ușor la credit. Sper ca toate statele membre să îl folosească așa cum l-au folosit și autoritățile irlandeze. Mă bucur să văd că EURES este destinat mobilității specific și felicit statele membre care doresc să creeze un ghișeu unic. Mobilitatea, sigur că trebuie să fie voluntară și mă bucur că Comisia și statele membre doresc să creeze niște tipare și să prevină efectele negative. Mulțumesc, doamna Schröter. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. În condiții foarte grele, Parlamentul a reușit să obțină un compromis foarte bun. Pentru noi, Verzi este uh, pe deplin de susținut. Sper ca finanțarea UE pentru, mm, pentru programul transfrontalier EURES să rămână valabilă. Am reușit în, în no, să introducem în noile instrumente 18% din suma uh, totală pentru um, regiunile de frontieră. Astfel, programele de acolo vor putea fi continuate în următorii șapte ani. Și noile parteneriate transfrontaliere sunt um, uh, stimulate. Sper că aceasta este o veste bună pentru parteneriatele din cadrul EURES și pentru lucrătorii transfrontalieri din Europa. Ideea absurdă a Comisiei de a finanța parteneriatele transfrontaliere prin FSE a fost întâmpinată cu un refuz categoric de Parlament. Acest lucru ar fi însemnat sfârșitul parteneriatelor transfrontaliere, pentru că în FSE se ține cont de uh, priorități naționale care sunt foarte diferite de la un stat la altul. Și deci, um, în aceste condiții, ar fi fost imposibil să se creeze programe transfrontaliere comune. Regiunile frontaliere sunt unele unde lucrătorii sunt foarte mobili. Deseori trăiesc într-o țară și lucrează în țara vecină. Acești lucrători trebuie să-și cunoască drepturile și trebuie să găsească o simplificare în jungla administrativă, să găsească consiliere. Este o șansă aici pentru intervenția europeană și trebuie ca Europa să-și facă datoria. Aș dori să mai fac o singură observație în legătură cu instrumentul de microfinanțare. Și aici Parlamentul s-a impus cât se poate de clar și a arătat că aceste microcredite sunt uh, accesibile pentru persoane și micro-întreprinderi care altfel nu au acces la creditare. S-a spus că este vorba de sume foarte mici și că poate fi vorba doar de proiecte de urgență. Doresc să fac apel la toate statele membre, inclusiv în, ca inclusiv prin programele FSE, să uh, instaureze microcredite și să uh, completeze această acțiune pilot. Pentru că numai așa se va putea ca persoanele care nu au un alt tip de acces la credite de pe piață să reușească să uh, își să se întrețină și să scape din șomaj. Este un program foarte bun, poate fi un program foarte de succes și sper că aici, ă, prin codecizie, Parlamentul să reușească să aducă o adevărată plusvaloare europeană. Mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Van der Kanen voorzitter de nederlandse burgers ervaren dagelijks. domnule președinte cetățenii noștri văd în viața de zi cu zi consecințele politicilor nesăbuite ale uniunii europene și multe dintre acestea sunt caracterizate de lipsa atragerii la răspundere. Comisia vine tot timpul cu tot felul de propuneri nebunești sau sunt pur și simplu copy-paste din uh, diverse manuale. Cred că cetățenii trebuie să fie mai bine, mai bine implicați în formularea, în crearea de politici. Parlamentele, partidele naționale trebuie să fie cele care identifică prioritățile și nu să lase cale liberă doctrinării de la Bruxelles și din partea birocraților de la Bruxelles. Astfel de experimente sociale ar fi mai bine să fie pur și simplu lăsate deoparte și să nu se mai fie cheltuiți uh, pe aceste scheme nebunești la Bruxelles. Să ne întoarcem la nivelul național. Urmează doamna Bastos. Mulțumesc. Îi mulțumesc și eu raportoare și o felicit pentru un raport excelent. Mulțumesc și uh, comisarului pentru intervenția pe care a făcut-o. Într-adevăr, ceea ce ne interesează pe noi este să acționăm în domeniul ocupării și situația este diferită de la un stat membru la altul, însă facem cu toții parte din aceeași Uniune Europeană și este evident că problemele care apar într-o țară pot avea impact și în alte țări. Este imperativ, prin urmare, să acționăm și la nivelul Europei și la nivelul uh, național, fie că e vorba de combaterea sărăciei, de încurajarea ocupării și de îmbunătățirea condițiilor de lucru. Iată obiectivele pe care le vizăm și care se regăsesc în strategia UE 2020. De aceea, este important să ne putem baza pe noi programe bine structurate. Programul pentru schimbări sociale și inovare sociale despre care vorbim astăzi are mai multe componente deosebit de importante, progrese, URES și instrumentul de microfinanțare. În sectorul ocupării. Este important să reamintim că în anumite state membre situația șomajului este cu adevărat dramatică, mai ales în rândul tinerilor. Eu consider că acest program va putea să încurajeze găsirea de soluții, va promova crearea de locuri de muncă prin intermediul mobilității liber consimțite. Mulțumesc, care cuvântul doamna Edith Estrela. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să o felicit pe doamna raportor Steinruck, care a depus o muncă excelentă. Doresc să îi mulțumesc, mai ales pentru că a preluat propunerile Comisiei uh, pentru Drepturile Femeilor. Eu consider că dimensiunea de gen este un element esențial al politicii de ocupare și de protecție socială. Cred că trebuie să ținem cont de toate modelele existente în sectorul ocupării. Și trebuie să avem o mai mare împăcare a vieții profesionale cu viața de familie. Trebuie îmbunătățite condițiile de lucru și acest lucru presupune și crearea unor infrastructuri de susținere pentru viața familială, acordarea de concedii parentale mai ales. Cred că trebuie să promovăm activitatea femeilor prin uh, intermediul microfinanțării, ceea ce corespunde și cu prevederile strategiei 2020. Mulțumesc, doamna Sari Esaia. Arvoisa puhemies, hyvä komissari. Valiokunnassa on tehty esittelijän johdolla hyvää työtä. Uh, mulțumesc. La comisia noastră, sub îndrumarea raportorilor, am făcut o treabă excelentă pentru uh, că locurile de muncă de mâine înseamnă calificări noi. Astfel putem să spunem că astăzi numai 2% dintre europeni locuiesc și muncesc în altă țară decât cea de origine. Probleme și alte provocări, cum ar fi îmbătrânirea populației, globalizarea, modificările în politica noastră energetică, toate acestea uh, reprezintă mutații foarte rapide și asta se reflectă asupra unor sect- anumitor sectoare care nu au suficientă forță de muncă în condițiile în care șomajul este endemic. Uniunea Europeană trebuie să acorde șanse tuturora, să favorizeze durabilitatea și competitivitatea. E nevoie de, a, de aceea de persoane uh, competente, inovatoare, deschise, iar acest program care regrupează trei vechi programe ne permite să facem față acestor noi provocări de pe piața muncii. Este foarte important ca, de pildă, vechea rețea EURES să fie uh, desfășurate în continuare, mulțumit acestor proiecte pilot, deci ceea ce numeam înainte EURES Ocupare, programe care ne-au permis să incităm pe tineri să plece să lucreze în străinătate și credem că aceste programe vor trebui să continue uh, și pe viitor. Mulțumesc, doamna Costello! Mulțumesc și eu vreau să o felicit pe raportoare. Acest nou program se bazează pe trei programe existente. Progres, care sprijină autoritățile locale, societatea civilă, partenerii sociali pentru promovarea uh, egalității de șanse și a incluziunii. Instrumentul de microfinanțare va aduce împrumuturi uh, care vor servi la uh, deschiderea de afaceri și uh, EURES va aduce o mai bună legătură între câmpul muncii și angajatori. Suma alocată se apropie de. Suma alocată este una foarte importantă și cred că este important și ca tinerii care doresc să călătorească și să uh, se bucure de experiență în altă țară să poată să aibă uh, acces la aceste programe. O felicit pe raportoare pentru realizările pe care le-a obținut. Mă bucur că 20% din um, cele 500 de milioane care au fost alocate acestei componente trebuie utilizate pentru uh, combaterea șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, și utilizarea acestui instrument de microfinanțare este uh, de salutat. Uh, va permite o îmbunătățire a politicii sociale în Uniunea Europeană. Mulțumesc. La CHDI nu dorește să intervină nimeni. Președintele își cere scuze. Domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Economia socială uh, continuă să crească. 75 de întreprinderi sociale au un milion de angajați chiar în țara mea. În Cambridge au fost uh, deschise astfel de întreprinderi cu fonduri sociale care oferă alimente și altele care oferă consiliere persoanelor defavorizate din circumscripția mea. Doresc să solicit comisiei să uh, păstreze în text ce înseamnă exact o întreprindere socială și de asemenea uh, să se asigure că microfinanțarea este destinată doar micro-întreprinderilor și să păstreze de asemenea um, includerea persoanelor cu handicap uh, la finanțarea prin fondul progres, prin organizații proprii. Acronimul uh, acestui program se pronunță cam la fel ca termenul easy în limba engleză, însă știm că nu e deloc easy, nu e deloc ușor. Vă urăm în orice caz succes. Mulțumesc, domnul Andor. And, uh, uh, uh, first of all, I would like to... În primul rând vreau să mulțumesc uh, tuturora pentru sprijinul exprimat acestui nou instrument financiar și da, aduc un omagiu și doamnei Steinruck, doamnei raportor, care a contribuit mult la creonarea direcției pe care a luat-o acest raport și a propus foarte multe detalii importante, mai ales că, într-adevăr, acest instrument a devenit cumva un pic mai redus față de dimensiunile inițiale, mai mic, dar mai de calitate și sunt lucruri care s-au văzut. Poate să fie vorba de un instrument puternic care să ne permită să mergem pe calea strategiei Europa 2020, dar numai dacă o luăm în serios. Iată, reconcilierea vieții de familie și acea profesională, introducerea sau integrarea migranților pe piața muncii în Europa sunt o serie de uh, uh, lucruri și de, de, de experimente pilot importante care pot să ne ajute inclusiv pentru lupta împotriva sărăciei. Mobilitatea, pe de altă parte, este importantă în Europa, mai ales pe piața muncii și asta uh, cu atât mai mult, peste 5-10 ani, asta se va vedea foarte bine, EURES trebuie să fie o rețea mai puternică, mai informativă și de aceea suntem gata să venim cu noi propuneri pentru a consolida această rețea EURES. Le veți primi în curând, sper eu. Mă bucur foarte mult că sprijiniți și tot ce înseamnă microfinanțare. Am ales doamna Harking, doamna Costello, deci din Irlanda, dar și importanța economiei sociale și a sociale în Regatul Unit. Într-adevăr, Uniunea Europeană are nevoie de o capacitate pentru sprijinirea acestor microfinanțări, asta și în contextul următoarei perioade financiare, mai ales că nu toate statele membre au profitat de această de progres și de finanțarea, deci de această microfinanțare și invit aceste state membre care n-au făcut-o încă să se alăture acestor fonduri fonduri de investiții. Și avem, de fapt, multe exemple pozitive care s-au desprins uh, din experiența ultimo, ultimilor ani și care pot să fie urmate și de alții. Da, această lansare a EASY pune niște răspunderi pe umerii comisiei și mai că exact pe umerii DG Employment și vom vedea în ce măsură vom putea să contăm și să sprijinul, sprijinul dumneavoastră în cursul implementării. Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea cu intervenția doamnei raportoare Steinruck. Mulțumesc toți cei care au uh, intervenit uh, au făcut comentarii binevenite. Celor care m-au criticat vreau să le spun că mi-aș fi dorit și eu să pot lucra mai mult la acest program și să țin cont de interesele tuturor din toate Scripțiile. Este vorba de un program care trebuie să-i ajute pe tineri, să-i ajute pe defavorizați, să găsească un loc de muncă. Domnule comisar, cred că aveți dreptate, ne-am atins uh, obiectivul într-o oarecare măsură, deși ne-am fi dorit o finanțare mai mare nu uh, putem să facem totul, însă prin uh, acest program ne apropiem mai mult de o Europa socială și vă mulțumesc pentru susținere. Și eu vă mulțumesc, aici se încheie dezbaterea. Vom vota mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei referitoare la consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice și Monetare și doresc să-i dau cuvântul în primul rând autoarei